Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, am de făcut două comunicări. Potrivit articolului 216 cu 4 din regulamentul de procedură, fac primul anunț. Ieri a fost făcută o, um, o propunere la plenară, nu uh, există nicio obiecție, prin urmare corecția e adoptată. Iarăși, potrivit